granițe. Și să știți că și Cehia face parte din Uniunea Europeană. E, proszę Państwa, ja właśnie o tym mówiłem przed chwilą. Dzień... Exact asta vroiam și eu să spun. Când i-am mulțumit adineauri domnului Dol și când i-am mulțumit și domnului Schulz. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Brejina, pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui fapt. Într-adevăr, inundațiile sunt uh, dezastruoase. Mulțumesc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Stimați colegi, haideți să trecem la vot. Vom urma procedura simplificată pentru raportul Greh referitor la crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni. Avem un singur vot, dar este vot prin apel nominal. Deschid votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă 578 de voturi pentru. Trecem la votul prin procedură simplificată pentru raportul Schmidt referitor la dialogul dintre universități și mediul de afaceri, un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene. Vot unic. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează raportul Harms referitor la asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria. În primul rând, un vot pe amendamentele din uh, comisia relevantă. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă aceste amendamente. Apoi, voturi separate pe amendamentul 6, grupul ECR, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10, amendamentul 10, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe, articolul 1, amendamentul 35, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am alea abgestimt, Die A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Mai departe, amendamentul 21 de la Comisia Liber. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe, articolul 2, amendamentul 36 de la vers, vot prin apel nominal, am deschis votul. <coughs> Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Mai departe, amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Se respinge. Amendamentul 7 uh, de la Comisia de Fond. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? Se adoptă. Amendamentul 33 al verzilor, vot prin apel nominal. Trebuie să verificăm totuși la amendamentul 7. Am deschis votul. Änderungsantrag 7 des Ausschusses. Amendamentul 7 de la Comisia de Fond. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33 de la Versi, vot până pe nominal, am deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. Mai departe, amendamentul 8 din partea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 13 avem amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iarăși trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 34. Am deschis votul. Am alle abgestimmt. Die Abstimmung ist geschlossen. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Änderungsantrag 20 des zuständigen Ausschusses. Amendamentul 20 de la Comisie pentru împotrivă Abțineri? Se adoptă. Mai departe, raportul modificat, avem un vot nominal, am deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. Mai departe, în propunerea de rezoluție, vot prin nominal, am deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Mai departe, avem uh, raportul domnului Van Nistelrooy referitor la executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării și inovării. Domnul Van Nistelrooy dorește să intervină. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Er zijn geen problemen rond dit cu microfon vă rugăm. electronice afstemming. să solicit un vot electronic, domnule președinte. Also ja, die Frist ist eigentlich abgelaufen, aber wenn das Haus keine Einwände hat angesichts Termenul expirase, dacă nu se opune nimeni. Am în vedere restricțiile de transport de săptămâna aceasta, propun un uh, vot prin apel nominal. Văd că nu obiectează nimeni. Votăm deci nominal pe raportul panistelor. Am deschis votul. Die Abstimmung ist eröffnet. Am deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. Mai departe. Raportul domnului Juan Ngoc, sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare. Avem uh, mai multe solicitări de vot prin apel nominal aici. Amendamentul 1. De la 1 la 11 avem o versiune revizuită. Amendamentul 1 prin apel nominal. Am deschis votul. Es wurde es gewünscht, es getrennt zu machen, gell? Ja. Haben alle abgestimmt? Die Abst A votat toată lumea. Se încheie votul. Amendamentul a fost respins. Vă precizez că s-a cerut să nu votăm în bloc. Amendamentul 2 s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3. Uh, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Dacă a votat toată lumea, se închide votul. Respins, de asemenea. Uh, amendamentul 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 10. S-a deschis votul.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 vot pe părți, trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a treia, pentru, se cere un control electronic al votului pe partea a doua, așa încât se deschide votul. A, des- a votat toată lumea. S-a închis votul. Deci a fost respinsă partea a doua. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Paragraful 7. Două părți Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Paragraful 11. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. Paragraful 17. Trei părți. Precizez că toate celelalte voturi nominale au fost retrase în afară de uh, votul final. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. Se deschide votul. Am ale abgestimmt, dann schließe ich die... A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Paragraful 19, amendamentul 9 al raportorului revizuit. Îmi pare rău, este un vot cu apel nominal. Uh, deschidem votul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul respinsă. Paragraful 19 în versiunea originală, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. partea a doua a paragrafului 19, versiunea originală. A votat toată lumea? S-a închis votul. Respinsă. Paragraful 59, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. Îmi cer scuze, spune președintele, adoptată. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom controla electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Paragraful 61. Versiunea originală Vot pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic din nou. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul și a fost respinsă partea a doua. Considerentul A în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, totalitatea textului se votează prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Și s-a închis votul. Se adoptă cu 302 voturi pentru 275 împotrivă. Are cuvântul raportorul pentru a da cuvântul. Monsieur le Président. Domnule președinte, raportul pe care tocmai l-am votat este uh, o lovitură acordată cetățenilor europeni, pentru că PP-ul vrea ca acești cetățeni să plătească factura băncilor și a neoliberalismului. Dans ces conditions, il m'est impossible de... În această condiție, în aceste condiții îmi este imposibil să îmi asociez numele și uh, numele grupului socialist democraților acestui raport și vă rog să îmi ștergeți numele de pe acest raport. Herr Hornburg, Ihre Erklärung wird zu Protokoll genommen. Declarația dumneavoastră a, va fi înregistrată în procesul verbal. Vom trece acum la raportul Cortes Lastra, contribuția politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona și obiectivelor UE 2020. Există un singur amendament, numărul 9. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul a fost respins. Deci votăm textul original din partea comisiei. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Textul a fost aprobat. Doamna Toia cere cuvântul per segnalare che sulla relazione Aș dori doar să semnalizez că la raportul Huang Doc mașina mea de vot nu funcționa, eu aș fi dorit să votez împotrivă. Mulțumesc pentru această precizare, spune președintele. Vom trimite un tehnician pentru consola dumneavoastră de vot. Trecem la uh, raportul PION, Uniunea pentru Mediterana. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. După paragraful 3, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? A fost respins de asemenea. Paragraful 4. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. Două părți. S-a deschis votul pe prima parte. A votat toată lumea. S-a închis votul și această parte a fost respinsă. S-a deschis votul pe partea a doua. A votat toată lumea. S-a închis votul și partea a doua a fost respinsă. La paragraful 5, amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist... A votat toată lumea, s-a închis votul și a fost respins și amendamentul 5. După amendamentul 5, amendamentul, paragraful 5, amendamentul 6, pe trei părți, unele cu apel nominal. Vot electronic pe prima parte, să deschizi votul. Alle abgestimmt? Dann schließe ich die... A votat toată lumea. S-a închis votul și prima parte a fost adoptată. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul și partea a doua a fost respinsă. Partea a treia, vot cu apel nominal de asemenea, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, se închide votul și partea a treia a fost respinsă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 8, liniuța 2, amendamentul 1 în două părți, Cine este pentru partea întâi? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Cred că vom verifica acest vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se încheie votul și acest, această parte a fost respinsă. Deci textul original este caduc și votăm paragraful 9, versiunea inițială. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Paragraful 10, textul original, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și aceasta se adoptă. Paragraful 13, textul original. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se încheie votul. Și Paragraful 13 a fost adoptat. Paragraful 15, versiunea originală, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După paragraful 17, amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul original în două părți la paragraful 20. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotriva? Abțineri? De asemenea, se adoptă. Urmează amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Ceea ce ne aduce la votul pe textul modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Textul a fost adoptat. Și trecem acum la votul pe raportul Kirilov în legătură cu necesitatea unei strategii UE pentru Caucazul de Sud. Paragraf 8, Änderungsantrag 1. Alinatul 8, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Ați votat cu toții, am închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 13, amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14, amendamentul 6, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 15, amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 23, amendamentul 5. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 54, amendamentul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm așadar textul așa cum a fost modificat. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Documentul se adoptă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare. A fost prima mea încercare de a prezida un vot. Sper să uh, aveți o, un prânz agreabil. Văd că vă și grăbiți să-l luați. Continuăm acum cu declarațiile privind votul. Privind raportul greș, domnul Iara. Da, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că în raportul privind creația unei, crearea unei piețe